friends, we start this meeting now and those who... Dragi prieteni, haideți să începem reuniunea acum. Urmează să mai sosească colegii. Uh, cu excepția Croației, sunt disponibile toate limbile la această reuniune. Uh, doream să vă mai informez că avem un grup, mai multe grupuri de vizitatori 10 jurnaliști uh, vor participa la votul uh, raportului cu privire la detașarea lucrătorilor. Uh, un jurnalist TV chiar va filma o parte din voturile noastre, dar puțin mai târziu. Apoi, un car de televiziune a fost invitat și de către domnul Schulz, care va filma votul de la raportul cu privire la detașarea lucrătorilor de mai târziu. Domnul Selichiotis va, când va sosi, uh, va ura bun venit unui grup de 55 de vizitatori uh, la primul punct de pe urmea de zi, la reuniunea comună împreună cu, uh, cu Comisia de Ocupare, deci audierea comună. O așteptăm pe doamna Deli să sosească. Nu vreau să fiu nepoliticoasă, însă aș dori totuși să nu pierdem timp și să începem încet, încet, în timp ce doamna Deli sosește. Începem cu audierea noastră condițiile de lucru ale lucrătorilor mobili din domeniul transportului. Bineînțeles că Uh, aș dori să le urez bun venit participanților, mai ales uh, experților care vor lua cuvântul la această audiere pe care o organizăm împreună cu Comisia de Transporturi. Probabil că știți că transportul rutier este modul de transport uh, cel mai important în Europa în 2014. Trei pătrimi din transportul de mărfuri uh, interior din Uniunea Europeană se făcea pe cale rutieră. Uh, el reprezintă mai bine de 90% din, uh, din uh, kilometri pasageri uh, în Uniunea Europeană. Am început cu introducerea, spune președinte, astfel încât să nu pierdem uh, timp pentru că avem uh, un vot programat pe mai târziu. 10,6 milioane de persoane sunt angajați în domeniul transportului și al uh, depozitelor. 10,6 milioane e o cifră colosală și conform evaluărilor, nerespectarea regulilor sociale în vigoare au un efect negativ asupra condițiilor de lucru ale șoferilor, de exemplu, uh, faptul că nu se respectă timpii de lucru uh, zilnici au un, uh, are un efect negativ asupra activității șoferilor. Mai există și alți factori de risc uh, care trebuie să fie abordați. Mă gândesc, de exemplu, la uh, faptul că persoanele respective lipsesc mult de acasă, lucrează sub presiunea timpului, apoi uh, nu au unde să se odihnească și așa mai departe. Apar tot mai multe afaceri uh, și practici necurate, ceea ce agravează toate aceste problemele. Costurile de reglementare sunt uh, și ele foarte ridicate și ele nu numai că denaturează concurența, ci uh, riscă să îi priveze pe șofer de drepturile lor atunci când lucrează temporar într-un alt stat membru. Pentru că operatorii asta fac, evită Uh, să respecte regulile. Având în vedere natura mobilă a acestei uh, activități, e nevoie de uh, legislație în funcție de sector pentru a face față acestor provocări, împreună cu alte inițiative care au ca scop funcționarea pieței interne de transport de mărfuri. În 31 mai anul curent, am avut uh, cadrul uh, general uh, Europe on the Move, Europa în mișcare, cu ocazia căruia Comisia a adoptat o propunere de directivă privind detașarea lucrătorilor în domeniul transportului rutier. Și a mai adoptat și o propunere cu privire la cerințe minime în ce privește timpii zilnici și săptămânali de condus a perioadelor de repaus și a tahografelor și o propunere cu privire la accesul la această profesie și la piața de transport. Uh, audierea de astăzi va reprezenta o contribuție la activitatea Parlamentului. Ne face mare plăcere să organizăm această audiere. Aș dori acum să dau cuvântul colegei mele, copreședinte, doamnei Deli, care este președinta Comisiei de Transporturi uh, și de Turism, ca să uh, vă spună câteva cuvinte în introducere. Vă rog. Doamnă președinte, aș dori să vă urez bun venit Piața de transport rutier de mărfuri este extrem de importantă astăzi pentru economia europeană, și pentru viziunea pe care încercăm să o <laughs> acordăm acestui domeniu, pentru că e un sector care mâine va trebui să fie uh, puternic, solid, durabil, dar și stabil, care să ne permită să livrăm mărfuri, bineînțeles, pe piața internă, dar care va trebui să fie un domeniu sta, uh, stabil, pentru a trata pe picior de egalitate pe toți uh, salariații europeni. Să existe o regulă de aur conform căreia Uniunea Europeană trebuie să o apere sușitoare, respectiv condiții de muncă decente pentru uh, salariați. Și când vorbim despre condiții de muncă pentru salariați decente, mă refer, bineînțeles, la condiții de lucru de calitate. Așa cum s-a spus, uh, Comisia a propus uh, o nouă legislație în acest domeniu al transportului rutier. Trebuie să ne asigurăm că această legislație îmbunătățește cu adevărat activitatea persoanelor care activează în acest uh, domeniu. Trebuie să îi ajutăm pe toți cei care sunt gata să se angajeze în acest sector să respecte regulile în vigoare. Deci, uh, chestiunile de piață și chestiunile sociale urmează să fie tratate împreună pentru a obține un rezultat echilibrat, ținând cont, bineînțeles, și de valoarea adăugată a Uniunii Europene și a intereselor cetățenilor. Parlamentul European va avea o contribuție foarte importantă pentru a-și uh, respecta obiectivele și pentru a, a se asigura că ele uh, sunt uh, atinse. Cu toții împreună trebuie să soluționăm problema dumpingului social, care reprezintă partea toxică a proiectului european. Uh, aștept din partea dumneavoastră contribuții concrete pentru a soluționa problemele pe care le-am menționat, dar și pentru a rezolva și pentru a anticipa toate problemele pe care le constatăm în viața de zi cu zi în jurul nostru. Sper că în dezbaterea rodnică de astăzi să avem intervenții interesante, dar trebuie să privim lucrurile în față în ceea ce privește adevăratele probleme. Problema controlului, de exemplu. Problema firmelor fantomă. De asemenea, Uh, problema nu numai a salariului minim, uh, dar și a condițiilor de lucru, uh, de transport și de găzduire, de repaus pentru șoferi. În orice caz, doamnă copreședinte, repet acest lucru, comisia dumneavoastră, ca și comisia de transporturi, ar, împreună avem același obiectiv, să apărăm, să ocrotim și să milităm pentru drepturile tuturor lucrătorilor europeni. Uh, nu trebuie ca în raportul nostru să figureze salariați de mâna a doua. Noi ne dorim ca toți angajații din domeniul uh, din Europeană să beneficieze de aceleași condiții și de aceleași drepturi. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În orice caz, aș dori să vă asigur de sprijinul necondiționat al colegilor de care la Comisia de Transporturi, foarte numeroși în sală, Uh, pentru a uh, participa la această dezbatere. Mulțumim foarte mult, doamnă Deli, vă mulțumim pentru această introducere. Vom da cuvântul celor cinci experți pe care i-am invitat. În primul rând, aș dori să dau cuvântul doamnei Van der Pelt, după care urmează domnul Parilio, apoi domnul Vronski, domnul Engelhardt și domnul Rodriguez uh, Medal. Însă aș dori acum să dau cuvântul doamnei uh, Van der Pelt. Sunteți policy advisor, advisor la Asociația Europeană a Transportatorilor Rutiere. Aș dori să vă dau cuvântul. O să vă întrerup dacă vorbiți prea mult. Mulțumesc. Uh, în primul rând, Aș dori să mulțumesc uh, pentru că ne dați ocazia să participăm la această audiere astăzi și pentru a vă prezenta punctul nostru de vedere în ce privește uh, propunerea privind uh, detașarea lucrătorilor. Aș dori să recapitulez în primul rând în ce constă această propunere. Ea prevede reguli minime în ceea ce privește salariile și zilele de concediu atunci când un lucrător sau un șofer este detașat pe teritoriul unui alt stat membru, statul membru gazdă. Conform propunerii actuale, salariul minim Uh, vorbătoarea se corectează. Deci propunerea prevede ca atunci când uh, un șofer uh, lucrează timp de mai bine de trei zile într-un stat membru, este detașat în acest stat membru și deci trebuie să beneficieze de salariu minim garantat în acest stat membru și de zilele de concediu. Dacă însă el participă la această activitate de transporturi pe o perioadă inferioară la trei zile, atunci nu putem vorbi despre detașare cabotajul uh, e considerat detașare, indiferent de durația capotajului. Propunerea conține dispoziții sau reguli pentru numărarea acestor uh, zile de care vorbeam. O perioadă zilnică, mai scurtă de șase zile, este considerată o jumătate de zi. Atunci când perioada este mai mare de șase ore, este considerată o zi întreagă și explicitează și faptul că atunci când șoferul uh, are activitatea de repaus, perioadele respective sunt considerate ca perioade de muncă și deci uh, ele uh, sunt considerate la calculul uh, detașării sau nu. În ceea ce privește definiția detașării lucrătorilor, există foarte multe lacune. De exemplu, tranzitul. Nicăieri în propunere nu se menționează tranzitul, iar noi considerăm că tranzitul ar trebui să fie menționat și să se spună că tranzitul nu trebuie să fie considerat niciodată ca detașare. Există de asemenea incertitudini în ceea ce privește conceptul de salariu minim. De exemplu, alocațiile zilnice sau alocațiile care sunt uh, acordate la oră uh, sau uh, suprataxele sectoriale, de exemplu. Deci, Credem că ar fi mai bine să vedem care sunt uh, elementele care sunt considerate salariu minim și care nu. Ar fi bine să avem o listă exhaustivă de elemente care sunt considerate un salariu minim. Pentru că noi considerăm că dacă nu avem definiții clare, dezbaterile uh, în legătură cu respectarea sau nerespectarea salariului minim vor rămâne de actualitate. Asociația noastră consideră că e foarte bine că avem uh, o definiție clară, în sfârșit, în ceea ce privește detașarea, la fel și uh, regulile de calcul. Însă noi considerăm că Uh, această regulă de trei zile va dezavantaja mai ales IMM-urile din micile state membre, dar și companiile care activează în statele membre periferice. Haideți să luăm un exemplu. Avem aici harta deci uh, vă spuneam că o să luăm un exemplu. Să luăm exemplul unei, uh, unui IMM din Spania care transportă portocale din Spania în țările de jos. E vorba de o călătorie care durează aproximativ o săptămână, uh, dus întors. Deci, șoferul își începe călătoria în Spania, timp de două zile va călători în Franța, după aceea cam o jumătate de zi va traversa Belgia și apoi va ajunge în fine în țările de jos, unde va descărca și va reîncărca marfă pentru Belgia și Franța. Uh, deci, uh, când va traversa prin uh, Franța și Belgia, se va considera că e în tranzit și deci nu va fi detașat. Apoi va descărca marfa în țările de jos, care va dura mai mult de șase ore, astfel vom avea o zi de lucru întreagă. Apoi în Belgia va descărca o parte din uh, marfă timp de mai puțin de 6 ore, deci uh, îi se va calcula o jumătate de zi în Belgia, după aceea va continua călătoria în Franța, uh, care, pentru care va avea nevoie de mai mult de 6 ore și o zi și deci îi se vor calcula două zile și deci șoferul respectiv ar putea face această călătorie timp de 4-5 ori pe lună. Deci, pe baza regulilor de calcul, uh, șofelul va fi detașat în Franța pentru 8 până la 10 zile, după aceea în țările de jos uh, de la 4 până la 5 zile și poate chiar în Belgia pentru, uh, sau timp de 3 zile, în funcție de durata activității sale în Belgia. Ca să îngreunăm și mai mult situația, ar putea să facă cabotaj în Luxemburg și deci va trebui să fie plătit în conformitate cu regulile salariale din Luxemburg pentru cele câteva ore în care va lucra acolo. Pentru a respecta legislația, angajatorul va trebui să facă tot felul de calcule complicate lunar pentru fiecare șofer, pentru că fiecare șofer are uh, misiuni diferite. Deci, angajatorul respectiv va trebui să cunoască uh, salariile, inclusiv tot ce ține de, supra, de, de orele suplimentare, de alocații, de uh, concediu anual și așa mai departe. Uh, noi uh, ne temem că angajatorii, mai ales uh, IMM-urile, vor fi uh, obligați să angajeze companii care să fie familiarizate cu legislația în vigoare în statele membre respective, pentru că IMM-urile nu au personalul suficient pentru a respecta toate aceste reguli. Și de, de fiecare dată când se va schimba legislația sau de fiecare dată când un șofer va primi sacini în alte țări, angajatorul va trebui să refacă calculele din nou și din nou în fiecare lună. Noi considerăm că aceste reguli vor crea o povară administrativă uriașă pentru companii și nu vor putea fi aplicate. Uh, pe lângă dezavantajele pentru companii, noile reguli ar putea să creeze incertitudine pentru șoferi, pentru că s-ar putea să uh, sau sunt expuși la legislații diferite lunar. De asemenea, propunerea uh, prevede și obligații administrative. Asociația noastră se bucură de faptul că nu mai e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 Uh, deci uh, nu va, uh, asociația respectivă nu va trebui să angajeze un reprezentant, însă vor trebui respectate diverse obligații care, administrative care diferă de la o țară la alta. De asemenea, șoferul va trebui să aibă și documente în tirul respectiv. Deci, încă o dată, noi lansăm un apel. Noi am dorit să avem o platformă unică europeană de înregistrare, unde vor putea să fie încărcate sau descărcate uh, documente, de exemplu, formularul A1, 1, contractul de muncă, poate chiar uh, fluturaj de salariu. Sigur că asta înseamnă că șoferul nu trebuie să aibă toate aceste documente cu el în mașină, ceea ce ar uh, simplifica procedura pentru angajator și, de asemenea, șoferul nu va fi obligat să aibă toate aceste documente cu el în camionul respectiv și se evită și astfel posibilitatea de a uita unele documente sau de a face greșeli. În concluzie, noi am dori să mai subliniem încă un aspect important, uh, respectiv cauza concurenței neloiale. Concur- situația actuală este cauzată de diferențele foarte mari între, uh, între valoarea muncii. Deci uh, o, muncă, o oră de muncă într-un stat membru poate fi de trei ori mai scumpă în altul. Și deci oricare va fi regula care va fi adoptată, nu se va schimba nimic în ceea ce privește baza sau cauza problemei, respectiv costul muncii. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc foarte mult. Vreau să dau cuvântul domnului Roberto Parillo, care face parte din grupul transportator rutier BGL și face parte de asemenea și din Federația Europeană de Transportatori Rutieri. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați în Parlamentul European. Voi intra direct în miezul subiectului. Nu am pregătit o prezentare PowerPoint, dar o să încerc să pun întrebările cheie care sunt extrem de importante pentru ETF. E foarte dificil astăzi să mai ignorăm uh, toate șirurile de camioane care sunt în fiecare weekend uh, pe șosele. Și aceasta chiar de la extinderea Uniunii. Cele mai recente vizite pe care le-a făcut ETF-ul în um, parcările de pe autostradă pe 4 și 5 octombrie 2017 au arătat încă o dată în ce condiții de muncă și de trai mizerabile trăiesc uh, acești șoferi profesioniști de camion, de exemplu, care sunt pe drum în Europa, pe șosele, timp de luni întregi. Aceste vizite însă nu ne-au revelat nimic nou. Parcările nu sunt uh, bine prevăzute cu instalații sanitare, mirosul de urină în jurul camionului, camioanelor este puternic și uh, șoferii își pregătesc masa chiar acolo. Sunt uh, zeci de mii de șoferi în această situație cu care ETF-ul acum a dorit să intre într-o comunicare stabilă în prin intermediul rețelelor sociale. Cel mai mare forum Facebook pe care suntem uh, prezenți sunt, este gestionat de conducători de șoferi români și polonezi. E vorba de forumuri pe care participă peste 45.000 de membri. Noi folosim rețelele sociale pentru a informa șoferii despre propunele făcute în cadrul pachetului mobilitate și pentru ca să ne informăm în același timp și noi despre condițiile lor de trai și de lucru. Să știți că imaginea este absolut sinistră. Văd că lângă mine avem un reprezentant al BGL, o organizație de angajați care se ocupă și de halde. Uh, săptămâna trecută am fost la București unde ne-am întâlnit cu un grup de șoferi care lucrează pentru o companie de transport nordică și care organizează transport de deșeuri din uh, țările nordice către Germania în principal. Uh, ei ne-au arătat poze de la uh, halde, de la puncte de colectare a deșeurilor. Ei, șoferii, trebuie să fie implicați în încărcarea și descărcarea deșeurilor fără niciun fel de echipament de protecție și cu siguranță fără nicio compensare financiară pentru expunerea la risc. Dacă se plâng, imediat sunt înlocuiți. Ei sunt convinși că sunt tratați așa numai pentru că sunt români și pentru că sunt vulnerabili și deci nu sunt în poziție să facă cerințe care să fie conforme cu legea. Sunt absolut convins că asociațiile de angajatori sunt gata să participe pentru ameliorarea condițiilor de lucru a șoferilor profesioniști care nu au reședința în țara membră respectivă. Condițiile sociale și de lucru au devenit atât de insuportabile încât numai un uh, for bine coagulat, care se bazează pe legislația europeană și numai legi bune pot să îmbunătățească această situație. Propunerile Comisiei Europene însă nu sunt destul de bune pentru a putea aduce soluțiile corecte și complete la aceste probleme. Deși e un punct de plecare, propunerea Comisiei e un punct bun de plecare, ea nu tratează de fapt eficient problemele sociale și problemele condițiilor de muncă în sectorul transporturilor. Fiind dat că se dorește neapărat uh, sublinierea faptului că toate propunerile sunt interdependente una de alta, este periculos să ne focalizăm doar pe o singură propunere, fără să ținem cont de celelalte și de consecințele unei modificări pe celelalte propuneri. De exemplu, întreprinderile așa numite cutie poștală nu vor fi eradicate cu totul la, uh, în urma propunerii comisiei. Dacă o companie, de exemplu, care e bazată în Belgia, deschide o filieră în România, numai pentru ca să recruteze șoferi, de fapt, de acolo și dispune de un centru de, um, expedie, de expediere în Republica Slovacă, propunerea nouă a Comisiei Europene poate să facă să dispară centrul de recrutare, dar nu cel de expediere. Ceea ce înseamnă că uh, în sectorul acesta, dumpingul social și lipsa de șoferi, lipsa de acces la drepturi, de securitate socială, de sănătate, va continua în uh, Europa. În legătură cu timpii de odihnă și timpii de conducere, reîntoarcerea acasă, așa cum este ea propusă de către Comisia Europeană, nu este o măsură eficientă. Pentru că avem nevoie de o definiție a cuvântului acasă avem nevoie de măsuri clare în ceea ce privește controlul returnării acasă a șoferului și avem nevoie de prevederi legale pentru ca reîntoarcerea la domiciliu să fie cu adevărat re, uh, rambursată de întreprindere. Nu avem timpul, din păcate, să vă vorbesc despre propunerile făcute cu privire la reducerea timpului de odihnă de, 48, de la 48 la 24 de ore, cu explicația că așa șoferii se vor putea întoarce mai repede acasă. E o explicație care mă face să râd, dar nu râd cu adevărat. Nu cred că trebuie decât să fim foarte atenți, pentru că dacă modificăm um, regulamentul cu privire la timpii de odihnă și timp de conducere, indiferent ce spune Comisia, aceasta va avea imediat un impact asupra directivei timpului de lucru, va crește timpul de lucru al șoferilor. Deci haideți să avem foarte mare grijă la ce facem. În legătură cu detașarea lucrătorilor, sunt absolut convins că Comisia EMPL va vota astăzi raportul despre detașarea lucrătorilor transportul este un sector extrem de delicat. Cel puțin uh, um, mai multe tipuri de transport sunt uh, aici acoperite de directivă. E de aceea foarte important ca transportul rutier să fie tratat cu mare grijă în ceea ce privește aspectul detașării. Care sunt propunerile ETF-ului? În legătură cu societățile fantomă, singura manieră eficientă de a le combate este prin introducerea unei exigențe ca o mare parte a activității vehiculului care trebuie să se, desfășoare, să se desfășoare în țara în care compania este stabilită. Dacă nu se întâmplă așa, noi nu vom putea cu adevărat să combatem societățile cutie poștală. În legătură cu timpii de odihnă și de, de șofat, regulile actuale nu trebuie să se schimbe. Deci, un timpul de odihnă în vehicul trebuie să fie absolut interzis și timpul de origine trebuie să fie de 45 de ore. Nu se poate să continuăm cu derogări la această perioadă de timp. În legătură cu reîntoarcerea la domiciliu, nu putem discuta astăzi de ea. Așteptăm mai întâi o definiție a ceea ce se înțelege prin domiciliu. În momentul în care avem claritate despre posibilitățile de aplicare ale prevederilor și în momentul în care se va stipula că cheltuielile de deplasare vor fi suportate de către întreprindere, așa cum este cazul astăzi. Vom putea eventual discuta. În ceea ce privește detașarea, ar trebui să existe măsuri de aplicare sectoriale specifice pentru transportul rutier. Dar atât este ceea ce necesităm, doar măsuri de aplicare specifice pentru meserile din domeniul transportului rutier. Nu se pune problema pentru noi să acceptăm și să știm că transportul rutier ar putea să fie extras din directiva de detașare. Detașarea poate să fie controlată chiar foarte bine. De exemplu, poate fi controlată de tahograful inteligent. Și ETF-ul se bucură că dezbaterea aceasta se întâmplă chiar în Parlamentul European și mă bucur să-i aud pe deputații europeni spunând că este imposibil să se întâmple ca în 2034 toți, toate tahografele uh, să apară pentru toate vehiculele și să ridiculizeze astfel instituțiile. Am auzit spunând așa ceva uh, pe deputați. Noi cerem ca tahograful să fie instalat 2 ani după ce tahograful inteligent uh, iese pe piață, adică în iunie 2019, la 2 ani după aceea. La fel, și pentru cabotaj, pentru că tahograful inteligent poate să ajute cu siguranță să se controleze mai bine cabotajul. Nu avem numai tahograful inteligent, avem și CMR-ul electronic, adică ECMR-ul. Însă, în același timp, noi dorim, și o să închei aici, noi dorim absolut să se ia toate măsurile necesare pentru ca să se pună în aplicare ceea ce a declarat președintele Juncker acum câțiva ani pentru muncă egală, salariu egal la același loc de muncă. Cred că anunțul făcut de dânsul în acest sens a fost unul foarte important. Acum noi așteptăm ca ETF-ul efectele acestor decizii și noi colaborăm într-o, în condiții cât se poate de loiale pentru ca transportul de bunuri și de mărfuri și de persoane să poate să se întâmple într-o, în condiții bune care să fie uh, egale pentru toată lumea. Mulțumesc, domnule Parilo, iar acum vreau să dau cuvântul domnului Vronski, președintele Transport și Logistică Polonia. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Eu reprezint organizația polonă TLP, Transport și Logistică. Suntem o organizație de întreprinderi care avem peste 25.000 de lucrători. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre condițiile de lucru ale lucrătorilor și despre pachetul de mobilitate și să vă întreb dacă cu adevărat uh, va rezolva toate problemele. Haideți să vedem cum s-a dezvoltat transportul rutier. Din anii 50-60, cam după 10 ani, avem de-a face cu un salt tehnologic. Condițiile de muncă se îmbunătățesc în continuu și poate că în viitorul apropiat activitatea șoferilor va fi una de rutină. Poate că vor fi chiar gestionate de acasă camioanele. Condițiile de lucru, după cum spuneam, s-au îmbunătățit considerabil Vreau să vă amintesc însă că aceste condiții de lucru sunt create de cele mai mari firme de transport din Europa și ele fac totul pentru ca să corespundă tuturor standardelor și exigențelor. Haideți să vedem însă mai degrabă care e problema reală și aici sunt de acord cu domnul Parilio. În primul rând, este un, există un pericol pentru securitate Există multe accidente, atacuri și alte evenimente tragice pe șosele, ceea ce e cel mai grav, de fapt. Dar mai lipsesc și locurile de odihnă și uh, parcările. Există mai puțin de 30.000 de locuri de odihnă, adică de parcări, de fapt, iar aceste parcări nu au dotarea necesară. Nu au, de fapt, niciun loc în care să se poată dormi în afara cabinei șoferului, ceea ce e mare pericol pentru șoferi și este un pericol și pentru marfa transportată. O problemă foarte importantă o reprezintă transportul de mărfuri între două capete ale Uniunii Europene. Pentru că acesta este, de exemplu, un drum extrem de lung. După cum vedeți aici, haideți să ne uităm care e situația pentru un drum atât de lung. Există situații în care circulația este întreruptă, este foarte stagnantă pe șosele, există ambuteiaje. Întrebarea e dacă putem în aceste condiții să interzicem odihna în cabina șoferului. E fezabil așa ceva? Circulația care avansează și se oprește, cum este ea de multe ori, este o problemă foarte reală. Dacă ne uităm, de exemplu, la călătoria de la Varșovia la Bruxelles, sunt 1300 de kilometri și eu, de exemplu, când merg pe acest drum, cel puțin 3 ore de ambuteiaj trebuie să calculez în uh, drumul meu. Ambuteiajele sunt o problemă majoră pentru șoferi și lipsa unor locații în care să se poată dormi de asemenea pachetul de mobilitate de la Comisie nu răspunde la problemele reale cu care se confruntă șoferii pe șoselele europene. Deci, pachetul de mobilitate, cred eu, va crea chiar probleme noi, în afară de faptul că nu le va rezolva pe cele vechi. Spuneam că, momentan, cabinele de șoferi sunt foarte bine dotate. În uh, statele mai sărace, camioanele sunt uh, mai bine dotate decât în statele membre vechi. Uh, condițiile sunt mult mai bune. Iată, iar definiția din pachetul de mobilitate nu ține cont de condițiile reale. Paturile suprapuse care există câteodată în cabinele șoferilor sunt mult mai bune decât ceea ce se oferă pe șosea. În Uniunea Europeană se vorbește foarte mult de egalitate. Bineînțeles că avem nevoie de un tratament egal, de salariu egal pentru muncă egală, peste tot. E clar, peste tot în Europa, fiecare șofer trebuie să câștige același lucru ca și colegul său care face aceeași muncă. Însă, cum rezolvăm problemele? Prin directiva detașării? Păi directiva detașării se referă doar la 1% din lucrători. Cum putem să creăm o egalitate în practică dacă e vorba numai de 1% din ocupați, de, din persoanele angajate? După părerea mea, aceasta nu e decât un argument uh, care face demagogie. Egalitatea într-o parte înseamnă până la urmă inegalitatea în altă parte. Să vă dau un exemplu pentru ce vreau să spun. Iată, doi șoferi dintr-o întreprindere poloneză. Un șofer pleacă în Spania și celălalt șofer pleacă în Belarus sau în Ungaria. Unul dintre ei va parcurge nu va conduce, va primi 3710 euro, cel de-al doilea numai 1500 de euro pentru călătoria sa. O să reușim să eliminăm uh, aceste inegalități, dar o să le creăm în altă parte. Care sunt uh, obligațiile însă ale angajatorilor, pentru ca ei să corespundă cerințelor pachetului de mobilitate. La noi, în uh, birourile noastre, ne-am adaptat la prevederile franceze, ne uit- ne-am uitat la ele, le-am analizat și aceste prevederi uh, juridice au fost analizate de noi foarte atent. Am făcut o analiză foarte amănunțită a lor și am uh, avut de analizat multe documente, recunosc. Întrebarea e cum face un IMM în domeniul transporturilor pentru ca să dezlușească asemenea cantitate de hârtii. Deci, care sunt concluziile mele? Dreptul național Prevederile naționale sunt foarte complicate și dreptul comunitar la fel, este și el complex. Nu avem, de fapt, excepții de la directivele uh, de detașare, ceea ce va crea o sarcină administrativă foarte mare pentru întreprinderile care trebuie să fie prezente pe mai multe piețe, prin natura lor. 80% din întreprinderi sunt întreprinderi mici, sunt chiar micro-întreprinderi, să știți, sunt uh, șoferi foști care au luat un credit și au devenit independenți și au creat o firmă de transport. Deci ei își gestionează singuri firma și familia lor participă de obicei la gestionarea firmei, deci chiar sunt micro-întreprinderi. Cum vor putea aceste întreprinderi familiale să se orienteze în asemenea junglă de documente. Eu nu cred că sunt capabil să o facă. Sincer, mi se pare imposibil. Să ne uităm acum la diferențele de salariu. Salariile uh, diferite nu înseamnă dumping. Nu se încalcă niciun drept ci e vorba de consecința naturală a istoriei economice a statelor membre. Diferențele acestea de plată sunt din ce în ce mai mici, însă, pentru că ne modernizăm tot timpul, ne modernizăm în continuu, se lucrează mai eficient. Deci, prăpasia s-a mai redus. Și nu cred că ar trebui să fie aceste diferențe în, eliminate a, cu forța. Altceva, transportul este un sector în care foarte mulți, multe locuri de muncă nu sunt ocupate. Avem o lipsă de șoferi cam de 4.000 de locuri de muncă în Polonia. Fiecare șofer poate să-și schimbe angajatorul foarte repede din acest motiv. Iar angajatorul are nevoie cam de o lună pentru a găsi un nou șofer și a-l angaja. Deci, noile prevederi vor aduce un nou risc cu sine. Și anume, multe zone de umbră care se vor crea în uh, prevederi, iar pachetul de mobilitate ar putea să-i excludă pe cei de pe piața muncii care erau chiar destinatarii pieței respective. N-am putut să spun tot ce vroiam să spun, că n-am avut timp, dar oricum vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să-mi spun părerea. Thank you, Mr. Vronsky. I will now give the floor to Mr. Engelhardt. Mulțumesc. Domnul Engelhardt are acum cuvântul de la uh, Federația BGL. Doamnă președinte, stimați uh, membri ai Parlamentului European, aș dori la început să vă mulțumesc pentru invitația la care am răspuns cu mare plăcere. Din punctul de vedere al Germaniei, am dorit să spunem ceva despre pachetul privind mobilitatea, însă înainte de asta, câte ceva despre federația noastră. Este um, o federație la nivelul uh, Germaniei federale în domeniul uh, transportului logisticii. 7.000 uh, de întreprinderi reprezentăm, deci suntem cel mai mare, cea mai mare federație în acest domeniu. Transportul, de mărfuri, transportul rutier de mărfuri se, se află în fața unor mari provocări. În fiecare zi aflăm despre uh, membrii care ne spun că uh, nu mai au capacitate de transport în camioanele lor și că, a, și, și pe, că nu mai este capacitate pe șosele, ceea ce duce la întârzieri și uh, ne cer ajutorul. De asemenea, este o lipsă de șoferi. Între timp, Uh, nu sunt afectați de această problemă numai cei din Occident, ci și federații din Europa de Est și ei suferă de lipsă de șoferi. Dacă nu se face nimic acum, în întreaga Europa vom avea o enormă problemă pentru că nu mai avem șoferi. Și dacă nu avem șoferi, o bună parte din economia noastră va fi afectată în mod masiv. Din acest punct de vedere, dorim să facem apel pentru crearea unor condiții concurențiale echitabile și a unor condiții de muncă suportabile, decente pentru uh, lucrători. Bineînțeles că tahograful uh, digital inteligent poate să aducă unele avantaje și sunt de acord cu antevorbitorii mei, el trebuie să fie uh, introdus cât se poate de rapid și în mod eficient avem nevoie de condiții de lucru care să permită tinerilor să dorească din nou să uh, facă această meserie, astfel încât uh, să aibă un, un viitor în acest domeniu. Câteva cifre din Germania. În fiecare uh, an, 30.000 de șoferi ies la pensie, dar uh, sunt formați numai 15.000 și asta în condițiile în care numărul de pachete pe locuitor se va dubla în următorii ani. Deci ne îndreptăm spre dezastru. Două elemente sunt uh, esențiale în domeniul transport și logistică. Liberalizarea uh, transportului de mărfuri în anii 90, extinderea Uniunii Europene în 2004 și 2007 cu 12 noi state membre. Ambele au avut efecte asupra pieții, transportului și asupra afacerilor noastre și a muncii noastre de zi cu zi. Există o mare diferență uh, în costurile salariale și sociale. Un studiu francez uh, publicat de curând arată cât de mari sunt diferențele la salariile bruto, de la 300, 300 de euro minim până la tre- peste 3000 uh, maxim. Costurile sociale uh, 670 de euro în Bulgaria și 16.000 în Belgia. Un uh, șofer uh, care, um, trans, tra, care lucrează transfrontalier costă 6, aproximativ aproximativ 16.000 uh, uh, în Bulgaria și aproximativ 56.000 în Belgia. Nu pot fi însă uh, cu totul de acord cu antevorbitorii mei. Această diferență nu este numai naturală. Companiile exploatează mari flote în statele din Est Uh, dar uneori este numai fictiv. Uh, pur și simplu se matriculează uh, camioanele într-o altă țară dar, și se angajează șoferi dintr-o altă țară, dar traseele sunt aceleași. Totul se face profitându-se de libera circulație a serviciilor, cu toate că ar trebui să fie restricții practic se ajunge la condiții de um, salariale și de costuri sociale pentru întreprinderi mult mai uh, bune, dar asta duce la o uh, distorsionare a concurenței și uh, la o exploatare a uh, șoferilor din țările din Est, ceea ce nu face decât să uh, crească aceste diferențe un exemplu extrem, o întreprindere din Letonia care a angajat șoferi din Filipine, um, le-a dat, um, au primit permis de muncă din Letonia și au trimis să lucreze în Germania. Ce se întâmplă? Care sunt consecințele? Un alt exemplu, o întreprindere din Europa de Est își uh, oferă servicii în alte state uh, Um, și asta pot să um, vă spun că este, um, am văzut într-o prezentare, 1200 de camioane în Germania, 700 în Franța și așa mai departe. Aș putea să vă dau foarte multe exemple. Niciunul dintre aceste camioane nu este înmatriculat în aceste țări, deci în Germania sau Franța. Deci nu e vorba de a critica o singură întreprindere, dar acest model de piață este reprezentativ uh, pentru acest sector. Uh, ce urmează? Deci care sunt consecințele? V-am adus câteva articole de ziar care explică asta foarte bine. Aici, de exemplu, se uh, vorbește despre un prim sindicat al șoferilor creat în România, în Timișoara, uh, pentru a lupta împotriva dumpingului social. Deci, pe de o parte, Întreprinderile noastre din Occident pierd cotă de piață pentru că sunt supuse unei concurențe neloiale. Pe de altă parte, vedem o înrăutățire a condițiilor sociale și de muncă ale lucrătorilor. Știm că și în țările uh, în care uh, se practică aceste costuri reduse, există între timp o lipsă a șoferilor. Uh, Uh, și acești uh, șoferi uh, sunt plecați luni de zile, din, foarte rar se pot întoarce acasă, um, timpii de odihnă sunt petrecuți într-o parcare de um, autostradă, fără condiții um, decente, toate acestea nu au nimic de a face cu condiții demne de lucru în secolul 21. Mai este mult de lucru, uh, după cum puteți vedea de pe următorul exemplu, uh, accidente rutiere. Săptămâna trecută, uh, miercuri, în Germania, cu cazuri mortale. Din ce în ce mai mult ne îngrijorează acest lucru. Deci, practic, se lucrează uh, în condiții nedemne, uh, și condițiile uh, de odihnă nu sunt uh, foarte bune și, iată, consecințele sunt accidentele. Care ar fi solicitările noastre? Ne trebuie o concurență echitabilă, condiții mai bune de lucru pentru lucrători, uh, să nu mai existe dumping salarial și social. O aplicare a directivei privind detașarea care să fie adaptată la practica acestui sector. Apoi, uh, Uh, mai multe uh, o mai mare liberalizare, mai ales în ceea ce privește cabotajul, are voie să aibă loc numai dacă se uh, adaptează și prevederile în domeniul social. Reglementările privind accesul la piață și la profesie trebuie să fie egale pentru toți participanții la piață și pentru toate clasele de autovehicule, chiar și sub cele de 3,5 tone. dacă, um, uh, dacă se, se fac uh, trasee prin întreaga Europa, trebuie făcute în așa fel încât șoferul cel puțin după, uh, cel mult după 3-4 săptămâni să trebuiască să se întoarcă acasă. Este nevoie de asemenea de mecanisme de control eficace care să ducă practic la aplicarea um, regulilor. Pentru că noi avem senzația că se aplică mult, se adoptă multă legislație, Uh, dar nu se cunosc abuzurile pentru că nu se fac controle. Sperăm că uh, se vor face pași uh, în direcția cea bună. Thank you. Uh, Mr. Engelhardt, I will now... Mulțumim, domnule Engelhardt. Domnul Rodriguez Madal are acum cuvântul din partea asociațiilor companiilor de autobuze. Vă rog, aveți cuvântul. Muchas gracias por la invitación y por poder aportar en este foro. El... Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să vă pot uh, oferi o perspectivă din partea sectorului autobuzelor și mulțumesc uh, pentru că abordați acest subiect atât de important. Deci noi suntem uh, federația, Confederația Spaniolă de Autobuze de Transport și Autocare, Confebus ne numim, avem o Uh, reprezentăm aproximativ 3500 de întreprinderi, o flotă de 42.000 de vehicule și oferim diferite uh, servicii. Uh, conectăm practic 8.000 de localități în Spania. 80.000 de locuri de muncă, creăm cifră de afaceri de 3 miliarde de euro pe an, contribuția, anuală la, contribuția fiscală anuală 1 miliard de euro. Este vorba de transport uh, cu autobuze sau autocare. Uh, asigurăm deci transportul pentru 1,7 uh, miliarde de pasageri pe an în Spania. 52% din, to- din orice fel, din toate tipurile de transport de pasageri. În 2014 am participat la un studiu, puteți vedea pe acest uh, slide, uh, Fundația Francisco Corel a um, făcut un studiu de la țară la țară și au um, comparat uh, sistemele de um, dreptul, dreptul muncii, dreptul, dreptul sociale, dreptul, la, dreptul sindic, în domeniul sindicatelor, dreptul la grevă, modul în care se pot depune plângeri, uh, contracte colective de, contracte colective de muncă, dacă sunt la nivel național, sectorial, regional. Există foarte multe diferențe, evident, Chiar și într-un în cadrul unei aceleiași țări, de la regiune la regiune, contractele colective de muncă sunt diferite. În Spania, de exemplu, există diferențe între salarii foarte mari. Însă apoi, dacă comparăm cu Germania sau alte țări vecine, acordurile uh, colective uh, au și ele diferențe în funcție de regiune. Apoi, timpii de odihnă, de uh, rulat, uh, sunt uh, uh uneori, să spunem, uh, aplicate mai riguros decât uh, alte ori, deci în anumite țări mai riguros decât în altele, ceea ce duce la diferențe. Apoi, contractele și modul în care se pot schimba termenii unui contract. Uneori, Um, mutarea unui șofer dintr-o parte într-alta ar însemna o schimbare a contractului, um, apoi în ceea ce privește concedierea cuiva, uneori este nevoie de, în unele țări preavizul este de două săptămâni uh, și uh, legislații care permit uh, um, o procedură rapidă, în altele nu. în servicii internaționale, deci când uh, ieșim din Spania și mergem între alte țări, în alte țări ale Uniunii Europene, bineînțeles ne uh, confruntăm cu cazuri menționate și de antevorbitorii mei. În unele țări e nevoie de mai multe informații, în altele nu, de mai multe documente poate și mai ales pentru o, un IMM asta înseamnă foarte multă uh, birocrație de suportat. Deci țările, nu fiecare țară cere aceleași lucruri. Unele țări vor numai formularul E1, altele nu. Salariile sunt diferite. Unele țări nu respectă contractele colective, trebuie să respecte însă salariul minim. Însă diferențele sunt foarte mari. Pe scurt, nu e deloc ușor să transporti uh, pasager pe ciosea dacă lucrezi în mai mult de un stat membru al Uniunii Europene. Accesul la piață este important în acest sector uh, și trebuie să vezi exact care este serviciul tău la nivel internațional. Dacă ai originea și punctul de destinație în două state membre diferite sau dacă pornești uh, din același loc în care te întorci, dar treci printr uh, printr-o altă țară, uneori uh, treci prin state terțe, uneori numai prin state membre ale UE. Și bineînțeles se pune și problema cabotajului. Între Mai există uh, tipuri de transport, uh, uh de exemplu, uh, de transport de uh, elevi care merg în excursie la Berlin, la Paris, uh, se urcă într-un autocar la Saragossa și călătoresc prin o serie întreagă de țări. Nu ei pasageri pe drum, deci este un anumit uh, tip de transport, uh, noi o numim cu ușile închise, pentru că toți pasagerii se urcă în același um, moment, însă uh, tot există um, verificări și e, e greu să le explici celor care te verifică că tu faci un anumit tip de transport și nu pur și simplu transport de pasageri. În ceea ce privește propunerea de pachet de mobilitate, ne-a bucurat să vedem că Comisia a făcut un efort și s-a gândit la cum să găsească soluții la astfel de probleme. Aspectele sociale, aici este drept că Comisia a făcut uh, eforturi, însă există în continuare unele Uh, locuri în care s-ar putea face mai bine. Accesul la profesie, de exemplu. Și asta se aplică atât uh, transportului de mărfuri cât și celui de pasageri. Legislația este cam aceeași. Dacă se adaugă lucruri uh, sau condiții suplimentare, credem că ar trebui să existe o diferențiere între sectoare, între transport de mărfuri și transport de pasageri. Ar trebui tratate în mod diferit pentru că sunt lucruri diferite. De asemenea, în ceea ce privește detașarea, considerăm că transportul de pasageri este un sector specific. Deci, oarecum nu are sens să uh, se, vorbea, să se facă referire la directiva privind detașarea. Uh, poate că ar trebui să se adopte legi uh, speciale pentru acest sector. Noi înțelegem destul de bine ce este un serviciu internațional. De exemplu, o excursie a unor elevi, dacă spui că după trei zile Um, mm, ești pe cale să prestezi un serviciu în afara țării de origine și uh, șoferul e detașat, mm, devine complicat. Până la urmă, ce ajungi să faci este să penalizezi uh, compania care prestează astfel de servicii. La fel, pentru timpii de odihnă și de rulat. Ar trebui să comparăm merele cu merele. Deci una este să transporti mărfuri și alta este să transporti pasageri. Bineînțeles, un șofer trebuie să fie odihnit uh, când transportă pasageri. Și acesta este mesajul foarte clar pe care l-aș transmite uh, unui legiuitor. Încă o dată aș dori să vă mulțumesc pentru invitație și vă rog să continuați să organizați astfel de audieri, astfel încât să ne putem coordona între statele membre, să diseminăm uh, informații. Mm, iată, Spania este o țară mai periferică, să spunem. Avem foarte multe astfel de transporturi și uneori este greu să aflăm ce se întâmplă în uh, centrul Europei și nu numai. Mulțumim foarte mult, spune doamna Deli. Începem imediat dezbaterea. Lucrurile sunt simple. Fiecare persoană are la dispoziție două minute și voi fi strictă pentru că uh, vrem la final să uh, ascultăm și răspunsurile, bineînțeles. Începem cu raportorul nostru privind detașarea lucrătorilor în ceea ce privește pachetul de mobilitate. Doamna Miria Kilonen are cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc în limba mea, în limba finlandeză, pentru că știu că am posibilitatea să o fac astăzi. Uh, Aș dori să mă refer la anumite aspecte. Aș dori să știu care credeți dumneavoastră că sunt cauzele faptului că nu se controlează suficient punerea în aplicare a legislației actuale. Se pedep- nu sunt pedepsite companiile sau societățile care uh, săvârșesc uh, ilegalități. aș avea o întrebare în legătură, de, în legătură cu felul în care Uniunea Europeană a ajuns la aceste pedepse sau la sancțiunile colective. Știm că cei care uh, suferă de pe urma acestor sancțiuni nu sunt neapărat cei care au fost autorilor. lor. Aș dori să știu care sunt măsurile concrete prin care companiile care nu respectă cum ar putea ca aceste companii să fie pedepsite sau sancționate? S-a vorbit deja despre... Au fost menționate multe probleme, multe probleme însă nu au fost menționate. Aș dori să știu cum putem rezolva aceste probleme. Care sunt măsurile, deci, pe termen mediu și scurt, pe care le-am putea adopta pentru a uh, soluționa problema legată, de, problema legată cu uh, timpii de repaus uh, și apoi locațiile pentru șoferi? Care ar putea să fie alternativă pentru aceste spații de repaus? Mulțumim! Aș dori să dau cuvântul doamnei Dlabajova, care este raportor pentru aviz din partea Comisiei de Ocupare. Vă rog două minute, doamnă. nu numai că sunt uh, raportor pentru avizul de la ocupare, ci sunt uh, raportor pentru avizul uh, cu privire la detașarea lucrătorilor pe care îl vom vota cam într-o oră. Deci consider că audierea de astăzi sosește la momentul potrivit și vă rog să susțineți amendamentele mele de la vot. În legătură cu votul care ne așteaptă, am înaintat un considerent prin care ceream legislație specifică în pachetul mobilitate, dar avem și câteva amendamente prin care dorim ca transportul să fie scos din directiva privind detașarea și am depus și un amendament oral care uh, solicită garanții speciale pentru uh, până când uh, noile previziuni sau dispoziții cu privire la detașare și apoi pachetul mobilitate intră în vigoare. Eu m-am ocupat foarte mult de acest dosar deci aș putea să vorbesc timp de uh, ore, dar aș dori să mă refer la uh, câteva probleme. În primul rând, punerea în aplicare. Problemele din sectorul transportului provin din faptul că uh, regulile nu sunt puse în aplicare cum trebuie. Întotdeauna vor exista companii care vor face activități ilegale și trebuie să le, uh, urm- să le uh, tragem la răspundere. Deci, ar, trebui ca regulile noastre să fie suficient de simple încât cei care doresc să le aplice să o poată face. Deci trebuie să găsim un echilibru între uh, aplicare și noile reguli. Care este problema cea mai uh, gravă în revizuire? Uh, lipsa suficientă de verificări sau uh, lipsa de reguli? O a doua sursă de preocupare o reprezintă protecționismul din Europa noile state membre au și-au dorit să adere la Uniunea Europeană datorită libertății de uh, mișcare. Ori propunerea Comisiei lasă impresia că dorește să ridice bariere între state membre. Deci care sunt recomandările vorbitorilor pentru a asigura libertatea de schimbare a serviciilor și pentru a ne asigura că această propunere nouă nu aduce uh, povară administrativă foarte mare asupra lucrătorilor? și companiilor. Domnul Van den Karp, sunteți rap- raportorul pentru timpii de condus. Două minute. Vei vragă all of vier... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun două întrebări. De fapt, uh, majoritatea experților, dar mai ales uh, domnul Engelhardt uh, și doamne doamna Van der Palt au vorbit despre aceste probleme. Cine va plăti pentru spațiile de parcare? Sunt de acord cu comisia, dar și cu uh, propunerea Comisiei de Ocupare. Noua provocare socială o reprezintă parcările aș dori să știu cine va uh, plăti. Aș dori să le întreb pe domnul din uh, Polonia uh, dacă sectorul privat va plăti aceste parcări, pentru că nu se poate ca doar subvenții din banii publici să financeze parcările. Trebuie ca și sectorul privat să intervină. Deci aș dori să știu dacă dorește și el să-și aducă contribuția. Apoi, digitalizare. Eu am citit cartea unui uh, unui om de afaceri uh, polon uh, cum să uh, distrugem sectorul transporturilor, poate că am putea uh, depăși problemele administrative prin uh, digitalizare. Deci mai puțină reglementare și mai multă digitalizare în acest uh, domeniu. Mi se pare că mai am ceva timp la dispoziție, deci aș dori să vă spun câte ceva în legătură cu ce s-a spus uh, de către experți în legătură cu IMM-uri uh, și faptul că ele sunt amenințate. E o întrebare și pentru Comisia Europeană. Trebuie să uh, uh, răspundem la această întrebare, să nu uităm că îngreunăm foarte mult situația pentru aceste IMM-uri. Nu știu dacă ele vor mai putea să continue să activeze în acest sector al transportului internațional. Deci aș dori ca reprezentantul ETF să răspundă la întrebarea mea. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să dau cuvântul domnului Bach care este raportor pentru aviz pentru timpii de condus. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, foarte mult. Expert. Mulțumesc pentru explicațiile pe care ni le-au dat experții. Cred că mai multe teme se tot uh, repetă aici, de exemplu, condițiile nedemne de lucru, dar și uh, lipsa șoferilor sau lipsa infrastructurii care să ofere o siguranță minimă la locurile de odihnă și în parcări. Vorbim deja de ani de zile despre aceleași probleme și nici nu prea am senzația că prin noile propuneri se va îmbunătăți în mod considerabil situația decât dacă Parlamentul și Consiliul clarifică lucrurile și dacă vorbesc de claritatea care trebuie creată, mă refer aici de la claritatea juridică, pentru că sunt din ce în ce mai multe lacune care sunt folosite chiar de către bande ilegale de crimă organizată. Întrebarea mea către experții este se propune reducerea timpilor de odihnă și pentru mine aceasta e o problemă care ține de siguranța rutieră. Dacă spunem pe de-o parte că trebuie să ținem cont de condițiile de lucru și de siguranța rutieră, eu văd o legătură foarte strânsă între aceste două domenii și vreau să mă întreb dacă dumneavoastră experții nu o vedeți. Uh, Lipsa șoferilor nu este prezentă și din cauza prestigiului acestui sector uh, care suferă, pentru că e vorba de un sector foarte complicat, cu condiții de lucru foarte proaste pentru șofer, ceea ce este cunoscut și poate că consecința acestui fapt este că se vorbește foarte mult de lipsa acestor șoferi de, și că există o lipsă de șofer reală. Vedeți lucrurile ca mine? Aceasta e întrebarea. Vă mulțumesc, domnule Barh. Acum uh, vreau să-i dau cuvântul domnului Nielsen, care e la noi în comisie și uh, îl văd în sală. E membru în Comisia pentru Transport, este raportorul pentru accesul pe piață și aveți cuvântul, domnule Nielsen. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să spun că sunt uh, de acord cu cei care vorbeau uh, de faptul că este un pachet. E totul sau nimic și totul se leagă. Sunt de acord și cu cei care spun care, că nu, nu contează ce reguli uh, uh aplicăm, cu atât. Uh, uh, deci, dacă nu putem să ne asigurăm că le punem bine în aplicare. Deci, monitorizarea, sancțiunile sunt foarte importante, de asemenea, uh, tahograful digital este foarte important. Aș avea trei întrebări în legătură cu companiile uh, fantomă. Uh, Problema, după părerea mea, o reprezintă modelul de afaceri. Modelul de afaceri pe care îl aplică aceste companii fantomă, pentru că ele astfel pot să evite plata de taxe și de impozite și pot să eludeze fraude. Aș dori să știu dacă propunerea comisiei este suficientă sau insuficientă din acest punct de vedere. Următoarea întrebare. Uh, foarte mulți experți uh, din domeniu dar și uh, angajații, cei care lucrează în acest domeniu, spun că atunci când lucrezi pe tir, de exemplu, știi când ai uh, când ți-ai părăsit uh, țara sau sau trebuie să știi uh, când trebuie să declari că ai părăsit domiciliul sau uh, că se aplică cabotajul uh, și important ar fi ca toată lumea să știe, să cunoască foarte bine toate aceste reguli. Ă, știm că ă, există foarte multe ambuteiaje, s-a vorbit despre acest ă, fenomen Uh, există mai multe combinații posibile, dar uh, ele sunt folosite doar pentru a evita cabotajul. Deci aș dori să știu uh, cum credeți dumneavoastră că ar trebui să arate directiva combi. Cred că ar trebui să o revizuim, să o revizuim și să o modificăm. Mulțumesc, domnule Nilsson. Acum domnul Fontanie. Doamna Fontanie, se scuză președinta. Raportor pentru aviz din partea Comisiei de Ocupare, aș dori să vă dau cuvântul timp de două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc experților pentru aceste prezentări. E un subiect, într-adevăr, extrem de complicat, cu foarte multe interese divergente. Noi dorim însă să asigurăm uh, condiții decente și de calitate de muncă pentru toți cei care lucrează în acest domeniu. Așa cum au spus unii dintre experții care au vorbit astăzi, eu mă tem că punem în pericol uh, situația unor companii de transport, mai ales a IMM-urilor. Acum, în ceea ce privește directiva privind detașarea lucrătorilor, nu considerați că este puțin exagerat să o aplicăm unor uh, lucrători care, uh, care petrec câteva zile în o altă țară, într-un alt stat membru. Ați uh, uh, văzut care este povara administrativă. Este uriașă. Unii nu lucrează decât trei zile în străinătate. Dar pentru țările de la periferie poate că nu este suficientă uh, această directivă. Ce înseamnă într-un răstim de o lună? Poate ar fi mai bine să vorbim despre zile de lucru consecutive și să nu vorbim doar de un număr de zile pe lună, timp în care șoferul respectiv uh, călătorește. Apoi există propunerea uh, de a aplica această directivă chiar din prima zi activității de cabotaj. Aș dori să, sau mă întreb, aș dori să știu dacă nu considerați că costurile de funcționare pentru societăți vor crește. Apoi, vehiculele uh, care nu au gabarit depășit, deci mai mic decât uh, 3,5 tone. În uh, directiva uh, de resort uh, se spune că ar trebui să fie prevăzute excepții Dar toate aceste excepții ar putea să uh, creeze probleme pe piața internă și apoi aș dori să știu care va, va fi consecința asupra IMM-urilor, pentru că marșa lor de manevră ar urma să fie negativ afectată. Aș dori să vă mulțumesc. Ați observat că întrebările sunt foarte diferite, mă adresez acum experților. Ele pornesc de la sancțiuni dacă sancțiunile ar trebui să fie consolidate, care ar trebui să fie măsurile concrete uh, pe care le propuneți. Domnul Van den Camp a vorbit despre parcări. Uh, dacă sectorul privat uh, e gata să participe financiar la parcări, de exemplu, se vorbește și de tehnologiile, noile tehnologii. Aș dori să aplică aceeași regulă pentru toată lumea. Aveți două minute pentru a răspunde la aceste întrebări. Știu că nu e mult, dar vă rog să fiți la obiect. Aș dori să dau cuvântul doamnei Van Den Pelt. Aveți cuvântul. First of all, uh, concerning, uh, the... Mulțumesc. În primul rând, în legătură cu remarca pe care ați făcut-o că nu există control, nu cred că e chiar adevărat. Există control, dar poate nu e suficient. Trebuie să știm însă și că e foarte dificil pentru inspector să controleze aceste aspecte, pentru că de multe ori nu știu ce se întâmplă în alt stat membru. Când opresc un camion pe stradă, ei nu văd decât puține lucruri și nu pot merge la țara de origine a camionului. Întrebarea dacă se respectă prea puțin regulile, da, în anumite situații, da, dar întrebarea e de ce e așa. În primul rând pentru că regulile nu sunt foarte clare. Sunt foarte multe lacune în definiții. Aici avem o primă problemă și după aceea mai avem altă problemă cu regulile care sunt interpretate diferit în diferite state membre. În legătură cu întrebarea domnului Ivan de Camp despre locurile de parcare, În primul rând, acesta este un aspect clar. Nu există destule locuri de parcare, dar nici nu avem un model de afaceri pentru acei oameni care doresc să dezvolte locurile de parcare de pe autostrăzi. Dacă ne uităm, de exemplu, pe șosele, mai ales pe autostrăzi, vedem că e foarte dificil să prevezi un loc sau un, o locație care să fie destul de mare ca să poată parca toate camioanele și în același timp să ofere și cazare șoferilor. Nu e vorba neapărat că nu vor companiile să o facă, dar nu există un model de afaceri pentru ca să te dezvolți în domeniu. În legătură cu digitalizarea, nu pot să fim împotriva digitalizării, dar trebuie să fie posibilă pentru toată lumea. Și revenim la problema IMM-urilor. Foarte multe companii mici sunt organizate așa. Chiar proprietarul este cel care conduce chiar în weekend și trebuie să-și facă și contabilitatea, administrația în weekend, ceea ce e foarte dificil. Iar în legătură cu imaginea profesiei, știm că nu este un prestigiu foarte mare legat de acest lucru. Președinta intervine peste vorbitoare. Nu putem să rezolvăm problema atât de repede, pentru că nu sunt atât de mulți tineri care vor să ia, uh, să, îmbră, să îmbrățișeze această meserie. Domnule Parileu, aveți cuvântul două minute. Domnul Parileu, mulțumesc. În legătură cu aplicarea regulilor și controlul, când avem 2 până la 3% controale obligatoare, înseamnă că 97 din controluri nu sunt obligatorii. Și mie când mi se spune că de către unii că câștigă 2400 de euro, dar deja au câștigat 150 de mii, înainte nu cred că are rost să mai discutăm. Există posibilități să rezolvăm situația, bineînțeles că există. Avem un studiu universitar, de exemplu, aproape în toate țările. Media de infracționalitate este de 30%. Deci la 100 de camioane oprite, 30 sunt în infracțiune, sunt în ilegalitate, într-o oarecare măsură. Deci 70% dintre ele au, sau au fost oprite, au pierdut timp, au pierdut bani și la IMM-uri contează din cauza unor sarcini administrative. Deci dacă vrem sarcini administrative, haideți digitalizare, trebuie. De ce? Pentru că tahograful inteligent există în alte sectoare, nu e nevoie să intrăm acum în detalii. Și atunci nu oprești decât acele camioane care nu sunt în regulă și în care șoferii nu respectă regulile. Nu mai oprești și pe ceilalți 70%, deci 70 de camioane nu vor mai fi oprite, ci doar acele 30 care nu respectă regulile. 30% din infracțiuni totuși merită să ne punem întrebarea disproporționalității. E important și când vorbim de PIB aici. Sigur că există soluții. M-ați întrebat de soluții declarația inițială, care este uh, conținută în 2014-67. Din ce motiv nu am creat noi, oare, un punct central în Europa unde facem declarații um, în amonte, unde putem după aceea să scăpdem cu 75% um, serviciile de control, așa cum a arătat un studiu al Comisiei chiar. Atractivitatea sectorului trebuie să fie de asemenea discutată, dar eu cred că ea vine, prestigiul vine de la condițiile de lucru, iar piramida necesităților se explică și uh, Uh, prin elementele de care ziceam înainte. Avem instrumentele pentru a controla, dar trebuie să le și punem în aplicare și trebuie voință politică pentru ca să se întâmple așa ceva. Am vrea să se introducă tahograful inteligent, președinta întrerupe. Un an uh, după aceea e nevoie însă de măsuri de control tranzitorii care vor uh, dispărea în momentul în care se introduce tahograful inteligent. Mulțumesc, domnul Fronski are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt jurist de meserie, dar eu fac parte dintre aceia care nu consideră că numai legislația poate să schimbe lucrurile. Sigur că legislația poate să răspundă la multe din întrebările puse, dar întrebarea concret, de ce nu sunt urmărite aceste prevederi? De ce nu sunt puse în aplicare? Întrebarea care se pune primul lucru este dacă sunt prevederi uh, raționale, dacă se pot pune în aplicare cu adevărat sau nu. Regulamentul 303 pe 2016 prevede că șoferul a uitat câteodată anumite documente. Se poate întâmpla, se spune acolo. Dar cum se califică asemenea întâmplare? Este considerată o eroare gravă, ceea ce influențează, desigur, statisticile. Iar acum, în legătură cu timpii de odihnă ai uh, șoferilor, care influențează și ei statisticele. Poate că ar trebui mai bine să formulăm lucrurile altfel, să stabilim condiții, de exemplu, pentru cabina șoferului și în momentul în care cabina șoferului uh, îndeplinește aceste condiții, atunci el poate să se odihnească acolo. Dacă nu are condițiile îndeplinite prin infrastructura din cabina lui, trebuie să se odihnească în altă parte. În ceea ce privește excepția pentru vehiculele sub 3,5 tone, întrebarea ce influență are sediul întreprinderii pe securitate se răspunde cu nicio influență. Însă întrebarea care trebuie pusă e alta pentru aceste vehicule n-ar trebui să, ține, să stabilim și lungimea timpului de lucru și apoi tahograful să fie și el integrat obligatoriu. Ar fi foarte util să fie așa și nu neapărat să răspundem la întrebarea unde-i sediul întreprinderii. Iar acum m-ați întrebat și cine să plătească pentru locurile de parcare. Și noi în Polonia, de exemplu, cumpărăm în Germania locuri, spații vreau să zic, terenuri care se transformă în parcări sau cumpărăm chiar parcări pentru ca șoferii noștri să poată să se odihnească acolo. Mulțumesc! Acum uh, are cuvântul domnul Engelhardt. Da, mulțumesc. Aș vrea și eu să spun ceva de la început, pentru că am uh, fost și eu prin Europa cu 40 de tone, prin eu, am timp de 18 ani am lucrat la o întreprindere, apoi pat cu un uh, camion de 40 de tone, de asemenea alți ani am mai fost uh, Uh, uh, activ și știu care este perspectiva șoferilor foarte bine. Controlele trebuie să fie făcute așa încât să poată să fie și puse în aplicare prevederile lor și să existe și uh, um, și sancțiuni. Sigur că angajatorii trebuie să fie și ei pedepsiți pentru că au avut o mentalitate de zgârciți în foarte mulți uh, ani de acum încolo și au încercat, de, dinainte și au încercat uh, și să exploateze sistemul uh, de transportul de mărfuri. În ceea ce privește pauzele și problema parcărilor, eu văd lucrurile diferit față de dumneavoastră, domnule Van den Camp. De ce să nu ne gândim să decuplăm lungimea sistem, mașinii, vehiculului și lungimea sau cantitatea mărfurilor Murphy. Eu zic că, din experiența mea, am văzut că trebuie să se facă această diferență. Nu cred că trebuie neapărat să găsim alte soluții, pentru că sunt de acord cu domnul Vronski că putem dormi în cabina de șofer, dar trebuie să existe o um, infrastructură decentă și o condiții sanitare care să permită așa ceva. Probabil, de exemplu, cu un metru în plus la cabina șoferului mai uh, prea puține reguli sau prea multe reguli, am mai fost o întrebare. Întrebarea nu e asta, ci dacă regulile sunt concrete, dacă pot fi controlate și atunci ne învârtim în cerc și nu facem decât să creăm administrație, practic. În ceea ce privește timpii de odihnă, eu am, îmi amintesc că aveam uh, 20 de ore de odihnă și mi-au ajuns. Eu vroiam să mă duc acasă cât mai repede, asta este ceea ce doream și șoferii asta spun, vor să-și treacă cât mai mult timp cu familiile. Problema de prestigiu. Șoferul are trei probleme în ziua de astăzi. În primul rând, salariul nu este așa cum ar trebui, apoi în al doilea rând, um, instalațiile sanitare și, cele, uh, și condițiile sociale nu sunt așa cum ar trebui, iar pentru generația tânără, tânără dorește să fie mai repede acasă și vrea să aibă și timp liber, asta este ceea ce a spus și colegul meu înainte și ceea ce am spus și eu. Firmele fantomă se pot combate în timp ce regulile sunt mai concrete. Care este procentul de la prag de la care uh, trebuie să se țină cont de um, sediul companiei? Aici trebuie să discutăm. În ceea ce privește directiva detașării, eu nu cred că putem să o, să o lăsăm complet la o parte în ceea ce privește sectorul transporturilor, pentru că nu ar fi corect. Mulțumesc. Domnul Rodriguez Medal are cuvântul acum dintre invitații noștri. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori și eu foarte pe scurt să răspund la întrebările care mi s-au pus. Ați întrebat dacă problema e la punerea în aplicare a regulilor sau dacă e la interpretarea regulilor sau câteodată pentru că există și legislație suplimentară la nivel național. Întrebarea e dacă sunt prea puține sau prea multe controle. În unele domenii sunt prea puține, în altele sunt mai multe. Uh, depinde și de la țară la țară. Acesta este adevărul, deci depinde foarte mult de situație și nu cred că este întrebarea principală. Câteodată sancțiunile sunt foarte multe și controlele nu sunt neapărat eficiente. Depinde foarte mult de situație. Apoi s-a mai pus o întrebare dacă regulile Uniunii Europene ar trebui să însemne praguri noi. Eu cred că pachetul de mobilitate care este răspunsul pe care a încercat Comisia să-l dea la problemele care i-au fost semnalate în anumite state. Nu știu ce să spun dacă prin el se stabilesc praguri, pentru că eu cred că praguri existau și înainte. Nu știu dacă IMM-urile trebuie să aibă viața mai grea acum. Nu, noi nu vrem să facem viața mai grea pentru IMM-uri, din contră. Iar în legătură cu autobuzele, avem o problemă într-adevăr de număr de șoferi disponibili. E vorba de un uh, carnet special de conducere pe care trebuie să-l ai pentru transportul de pasageri. Ceea ce mai îngreunează lucrurile în plus. Avem nevoie totuși de condiții care să se impună pentru ca meseria să fie mai de prestigiu, mai atractivă, într-adevăr. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Răspunsuri puțin sintetice, într-adevăr, e adevărat, pentru că nu avem foarte mult timp, dar dezbaterea continuă acum și o să dau cuvântul acum, o să fac un amestec între Comisia Emplu și Comisia Tran, pentru ca să dau cuvântul și o să dau cuvântul imediat colegei noastre, doamna Lucașenska, mai întâi. Aveți cuvântul timp de un minut, vă rog. Trebuie să fim eficienți. Mulțumesc, doamnă președinte. eu am senzația că prevederile acestea au fost adaptate la așteptările politice și că nu s-a dorit evitarea abuzurilor, de exemplu. S-a spus că sarcinile administrative au crescut ceea ce înseamnă că în loc să se creeze locuri de muncă, Comisia a creat o situație în care locurile de muncă au devenit din ce în ce mai costisitoare. E foarte important să îi auzim pe practicienii de la fața locului și e important pentru noi să știm care este influența pe care o au prevederile la care noi lucrăm aici asupra locurilor de muncă. Și întrebarea mea concretă, în legătură cu firmele fantomă, de ce nu putem să întocmim o listă de firme fantomă, de societăți uh, cutie poștală? Se spune că um, șoferii își publică, trebuie să-și publice salariile și atunci de ce să nu avem o listă și cu firmele fantomă, nu? Mulțumesc! Madame... Mulțumesc, doamna Moran Chartier. Are cuvântul un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Invitații noștri ne-au arătat în ce măsură activitatea în domeniul transportului rutier este specifică. Eu aș vrea să le spun că în directiva pentru lucrătorii detașați am avut grijă să nu creăm o lacună, un vid juridic, uh, pentru că nimic n-ar fi mai rău decât să lăsăm un vid legislativ în legătură cu ei. Ar fi complet contrar intereselor sectorului transporturilor, intereselor lucrătorilor și contrar intereselor întreprinderilor. Eu nu vreau să vă spun nimic altceva astăzi, dar pot să vă spun și cred că pot să spun uh, sincer că acest punct este absolut esențial. Nimeni în Europa, nici o întreprindere, nici un angajator uh, și nici un angajat nu ar avea nimic de câștigat dacă noi am lăsat aici un vid legislativ. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă moran Puteți conta pe Comisia pentru Transport, pentru că, am spus-o foarte bine, așa cum a spus-o și doamna comisar, directiva pentru lucrătorii detașați trebuie să protejeze toate sectoarele, mai ales sectorul transporturilor. Continuăm acum lista noastră și acum eu am cuvântul pentru că și eu sunt coraportor. Pot să fii și președinte și coraportor, spune doamna președinte. Vorbeați de control, vorbeați de tahograf. Suntem aici într-o absolută iluzie. Nu o să așteptăm 2030. Doamnă președinte, spună, domn, dorește să, fac o referire la regulamentul de procedură. Cred că dumneavoastră trebuie să fiți o președinte neutră. Uh, și vă rog frumos să aveți grijă cu declarațiile politice și cu tentă politică în calitate de președinte. Este vorba de o remarcă cu privire la regulamentul de procedură. Eu nu fac decât să vă amintesc poziția Comisiei Europene, spune președintea, care a fost destul de clară, pentru că noi am avut o audiere pe pachetul mobilitate. Nu o să dezbatem acum, domnule. Dumneavoastră nu sunteți Comisia Europeană, sunteți Parlamentul European, spune vorbitorul din sală. Domn, domnule, permiteți-mi, vă rog, să-mi termin uh, intervenția și, dacă doriți, la sfârșitul uh, Comisiei discutăm în bilateral. Haideți să nu uh, discutăm aici, la reuniune. Eu continui. Deci vorbeam de tahograf. Este clar că 2034 nu se poate să fie anul în care să se realizeze. Mai repede trebuie. Dar tahograful, să nu uităm, este vorba și aici de un proiect digital și cu digitalul. În digital putem să programăm totul, unde poate nu sunteți neapărat de acord cu totul. Întrebarea e cum se va face controlul. Tahograful nu va putea să facă tot mașina. Deci întrebarea mea este simplă. Sunteți gata la ora actuală ca Uniunea Europeană să se doteze cu, să-și, să, creeze un jandarm, practic o adevărată agenție europeană pentru transportul rutier? Aceasta e prima întrebare a mea și a doua întrebare... De fapt, nu mai am timp, nu. Haideți, mergem mai departe. Trecem acum la domnul Balaș. Un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt din Comisia Afaceri Sociale. Peste o oră vom avea în comisia aceasta votul pe directiva de detașare și au fost niște amendamente pe excluderea transportului care au fost depuse și eu sper să nu se voteze pentru că, după cum s-a mai spus, să creăm un vid legislativ în ceea ce privește transportul rutier și cred că ar fi un semnal extrem de prost pe care l-am transmit acestui sector. Vreau să atrag atenția și să alertez colegii pe ceea ce se întâmplă. În ceea ce privește controlul, nu suntem în, într-un vid legislativ pentru că aici, și aveți dreptate, domnule, să amintiți știți că aici suntem Parlamentul European. Noi am votat aici uh, crearea unei agenții europene pentru transport. Am votat de asemenea și punerea în aplicare a unui tahograf uh, inteligent cât se poate de rapid. Parlamentul de asemenea a votat problema și s-a votat și uh, pentru un fișier electronic integrat pentru punerea în comun a tuturor datelor cu privire la transportatorii rutieri, vehicule și, și șoferi. Deci comisia este acum cea care trebuie să-și asume responsabilitatea. Mulțumesc, domnule Balas, iar acum doamna Grapini, vă rog doamnă președintă. Trebuie să spun că am constatat foarte multe lucruri contradictorii la, uh, experții noștri și de aceea o să adresez niște întrebări prin care sper să mi se clarifice. În primul rând, contradicția unor uh, experți care spuneau acces liber la piață, dar în același timp uh, induceau restricții să fie clar, avem o piață internă. Eu sunt membră a pieții interne. Dacă suntem membri ai pieții interne și dacă vrem acces liber la piață, trebuie să ținem cont și de subsidiarități. Și vreau să vă întreb, fiecare, cum definiți dumneavoastră dumpingul social? Pentru că am auzit confuzii teribile prin care salarul dintr-o țară e considerat dumping social în altă țară. Eu cred că directiva trebuie să clarifice termeni, concepte. Ce înseamnă uh, dumping social? Uh, ce înseamnă subsidiaritate și ce înseamnă complexitatea care se vrea să introduce acum pentru imm uri și cineva a spus cum să calculeze dacă trece uh, dintr o parte alta trei mii de kilometri un imm ist care are un, două mașini și face acest parcurs. eu cred că trebuie să respectăm legile, uh, legislația muncii și trebuie să respectăm contractul individual de muncă între angajator și șofer. și dacă economia de piață spune că cererea și oferta reglează ce facem acum că nu sunt șoferi. Înseamnă că șoferii au putere de negociere mai mare decât angajatorul. Mulțumesc. Merci, Madame Grappini, veuillez respecter. Mulțumesc, doamnă Grappini. Vă rog să respectați și timpul pentru colegii noastre. Domnul uh, Deli, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. De fapt, în calitate de raportor din umbră din transportul, din Comisia pentru Transport din partea PPE, aș dori să spun două lucruri pe scurt. În primul rând, ascultând experții noștri prezenți aici, scontându-i cu atenție, ei au uh, explicat foarte clar că propunerea comisiei merge pe direcția greșită, mai ales atunci când e vorba de supunerea transport, uh, datorilor rutieri la directiva detașării. Și în al doilea rând, aș dori să cer mai multe detalii de la experți despre IMM-uri și poziția IMM-urilor. Am auzit lucruri foarte tulburătoare despre IMM-uri când e vorba de rolul IMM-urilor, reducerea birocrației în legătură cu IMM-urile și întrebarea dacă IMM-uri, dacă dumneavoastră puteți să ne dați câteva detalii asupra impactului prevederilor de care discutăm, propunerilor comisiei pe IMM-uri. Vă rog să încheiați, spune președinta și câte locuri de muncă, de exemplu, vor fi puse în pericol dacă ei uh, sunt supuși acestor reguli. Mulțumesc, doamna Iazordesca. Vă rog, unde sunteți? Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această audiere. Mulțumesc pentru prezentările pe care le-am auzit de la experții noștri invitați. Am uh, putut beneficia de experiențe din diferite puncte de vedere în sectorul transporturilor. Dumneavoastră, uh, invitații noștri, a spus că în 30 de cazuri din 100 avem uh, probleme juridice, probleme de ilegalitate. E vorba de interpretarea prevederilor în statele membre, e vorba de neclaritatea juridică. Pentru noi este un semnal faptul că noi aici în Parlamentul European cerem să se facă claritate juridică pe subiectul acesta. Prevederile în domeniul sectorului transportului trebuie să fie rezonabile. În legătură cu controlul, se spunea că sunt prea puține controle. Poate că lucrurile se întâmplă așa, pentru că sectorul e prea complicat. Unul din experți a vorbit despre complexitatea sectorului exemplificând-o și din cauza complicității crescânde la care se va ajunge în ceea ce privește plata pentru infrastructuri atunci când va crește mobilitatea și mai mult. Mulțumesc. Acum uh, îi dau cuvântul uh, doamnei Răvu. Mulțumesc. Când vorbim despre protecționism și uh, vorbim de protecția lucrătorilor în același timp, cred că facem un contrasens aici. Uh, Trei întrebări. În ce măsură excluderea transportului internațional de la directiva pentru detașarea lucrătorilor ar putea să fragilizeze regulile de detașare și în operațiunile de cabotaj care sunt prin definiție legate de um, activitățile de transport dus întors în domeniul transportului internațional? În al doilea rând, vreau să știu dacă e atât de dificil pentru întreprinderile să organizeze un loc corect în care să poată să se odihnească în afara cabinei lor de uh, șofat uh, acești șoferi când se întorc la ei acasă. Și vreau să știu de ce parcările care sunt supravegheate nu sunt folosite și, în schimb, uh, parcările care sunt, sufe, sunt supra, nu sunt supravegheate sunt pline. Cum se poate că aceste parcări care au fost finanțate și sunt supravegheate uh, nu sunt folosite din cauza că sunt pe bani? Deși oferă toate condițiile care ar permite totuși condiții sanitare, de igienă, indispensabile pentru, a, pentru lucrători și au și o supraveghere a camionului în timp ce dorm. Și ultima întrebare, Vreau să știu dacă o perioadă de carență între perioadele de cabotaj ar putea să pună capăt pe, uh, practicilor de abuzive repetitive. Mulțumesc, doamna Terry Reinke are cuvântul. Mulțumesc, aș dori să fac un comentariu general înainte să uh, spun ceva. Piața unică, e, am făcut-o pentru oameni, nu sunt oamenii uh, care trebuie sacrificați din cauza pieței unică protecția de bază ar trebui să fie linia generală, prioritatea Parlamentului. O întrebare despre aplicare. To- toată lumea a spus că sunt probleme cu controlele. Mă întreb, nu avem nevoie de mai multă cooperare europeană? Ce părere aveți despre o agenție privind uh, transportul rutier și transportul de muncă pentru a ne asigura că regulile sunt aplicate cum nu sunt aplicate astăzi? Mulțumim, doamna Ayala Sender acum, vă rog, un minut. Ayala Sender, sí, sí, muchísimas gracias. Sí, quería eh, en primer lugar plantear eh, que tal como, como estamos, digamos, en el... En... Da, mulțumesc. Întrebarea e care e situația acum cu pachetul de transport. Responsabilizar, digamos, o identificar. Există în acest pachet o serie de dezechilibru practic, um, se pune responsabilitatea pe umărul uh, șoferilor. Șoferul este responsabil de tot. El trebuie să um, răspundă în fața autorităților. Eu aș vrea o listă neagră cu întreprinderi care profită de dumpingul social. Bun, putem avea uh, puncte de vedere diferite referitor la ce înseamnă asta, dar aș vrea să avem o listă neagră cu aceste întreprinderi în fiecare an. Asta în primul rând. Apoi, pentru statele așa zise periferice, bun, știm foarte bine cum e Europa, ea e din, din Portugalia până la Marea Neagră, Uh, din Finlanda până în Sicilia. Cei care sunt periferici, să spunem, au de-a face cu un cost suplimentar pe kilometru, care nu îi afectează pe cei care sunt în centrul Europei. Asta aș vrea să știu. Cum ținem cont de uh, această periferie? Apoi, din punct de vedere istoric, ocuparea și transportul sunt strâns legate. Și trebuie să nu uităm transportul când vorbim de ocupare. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Peter Lundgren, am să vă rog frumos să vă respectați uh, timpul uh, de lucru și uh, timpul de intervenție, mă scuzați, și în, interven, în interesul colegilor. Mulțumesc. După cum știți, înainte să ajung în acest parlament, eu am fost șofer de camion timp de 30 de ani. Nu e o problemă să uh, uh, treci o frontieră și să te odihnești în propria ta cabină. E mai comod de multe ori decât în uh, hotel. Uh, și cu asta și păzești camionul. Deci, uh, pentru mine asta nu e o problemă, dar Problema este salariul suficient de bun să poți să mergi să mănânci o cină, uh, o masă caldă, să poți să faci un duș, iar apoi să poți să te întorci acasă, la familie. Și aici uh, cabotajul a creat o situație foarte problematică, pentru că nu, mai, nu se mai poate verifica nimic. Tinerii care își caută o profesie uh, își dau seama că nu își doresc această profesie. De ce uh, se, uh, există atât de transporturi goale? Pentru că cabotajul a făcut să fie foarte ieftin uh, să uh, transporti lucruri. Mulțumesc. Domnul Christensen, regulile actuale nu funcționează. Companii dan daneze creează filiale în țări cu salarii mai mici numai pentru a lua oameni de acolo uh, ca să îi aducă să facă transporturi în țările cu salarii mai mari. Nu a fost niciodată acesta scopul uh, pieței unice. Cum putem rezolva această problemă cu concurența uh, incorrectă dacă nu avem regulile privind detașarea? Mulțumesc, domnul Ertug. Mulțumesc. Foarte sincer trebuie să spun că sunt oarecum dezamăgit. De mulți ani auzim tot același lucru din partea experților. Poziția lor. Eu mi-aș fi dorit să se reunească experții ca să ne ofere soluții. Către cei de la TF, ați spus ceva, uh, același salariu pentru aceeași muncă. Uh, este poziția dumneavoastră, pentru că sunt mulți din uh, țările din Est care nu sunt de acord cu asta. Vă mulțumim, domnule Ertug. Domnul Taylor, mulțumesc. Am ascultat uh, cu atenție dezbaterea și m-am gândit la uh, sarcina Uh, la povara administrativă. Mă gândesc dacă le scapă ceva. Tahograful digital poate fi consultat la distanță și uh, acoperă 24 de ore din 24, 7 zile din 7 activitatea șoferului. Deci am avea acest instrument care poate fi utilizat de către uh, uh, angajator pentru uh, timpii de lucru, de uh, odihnă, salarii și nu numai. Uh, și ar putea fi, bineînțeles, consultat și de autorități pentru a face controle. Și mă întreb, de ce pentru numele lui Dumnezeu e nevoie de 10 ani ca să avem aceste tahografe? De ce nu se poate face asta mai repede? Și dacă întreprinderile ar uh, economisi bani pentru, din costurile administrative, n-ar fi mai inteligent să-și ia un tahograf, uh, să investească într-un tahograf inteligent? Mulțumesc. Dom 20 de minute uh, pentru domnul Ertug, uh, care a uitat o bucată din întrebarea sa. Da, am greșit în bugetul meu de timp. Am adresat uh, o întrebare și am avea o întrebare din partea uh, către domnul Pario uh, de la ETF. Este neapărat important ca timpul de odihnă să fie petrecut într-un hotel uh, care poate să fie de o calitate mai mult sau mai puțin bună sau se poate face asta în uh, cabina unui camion care poate să fie foarte confortabilă. Domnule Riche, aveți cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Două întrebări aș avea. Am, în, în primul rând, um, experții s-au contrazis la un punct. Diferența între presta, uh, între, diferența între uh, costuri între est și vest scade sau crește? Pentru că ideea ar fi să scadă, dar n-am înțeles exact care este situația. Apoi mă întreb uh, dacă uh, condițiile șoferilor sau șoferii nu mai vor acest loc de muncă pentru că nu e suficient de bine plătit sau din cauza condițiilor care sunt negative. Mulțumim, uh, domnule Riche, pentru eficiență. Spune doamna președinte, domnul Zlotowski acum. Madame la prezident, uh, zmniejszenie biurokracji przez zwiększenie przepisów. To jest... Mulțumesc. Uh, diminuarea poverii administrative prin extinderea reglementărilor. Despre asta părem să vorbim astăzi. Sunt de acord cu ceea ce spunea doamna Grapini ea dorea să se definească dumpingul social. Acel, același salariu pentru aceeași muncă în același loc. Dar poate că putem extinde asta și să spunem același angajator. Și ce mai urmează apoi? Iar apoi către domnul uh, Vronski, care vorbea despre detașare Uh, și spunea că trei zile nu sunt suficiente. Câte ar trebui să fie? Mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult! Doamna da, uh, De Monte, un minut. Mulțumesc! Spațiile de odihnă, spațiile de parcările, aș vrea să mă refer la ele și vreau să întreb experții dacă se poate, de exemplu, să existe o finanțare de, de proiect ca să creăm uh, niște spații cu ajutorul uh, entităților private și după aceea cu un tarif, cu o taxă, să se intră în aceste parcări, dar să fie plătite de angajatori. Apoi, a doua întrebare este rezolvarea problemelor transporturilor transfrontaliere. Am pus de mai multe ori întrebarea aceasta, fără să primesc un răspuns în alte, cu alte ocazii, în adieri, în Comisia TRAN, de exemplu, și cred că cabotajul uh, poate să fie, uh, într-un fel, uh, eludat în momentul în care există transportul transfrontalier și de aceea vreau să întreb cum putem rezolva prin uh, prevederi juridice această problemă, această neclaritate. Mulțumesc, domnule Malvin Delmer, că aveți cuvântul. Uh, actually, I have a very simple question. Doamnă președinte, de fapt am o întrebare foarte simplă, pentru că auzim tot felul de lucruri contradictorii către Asociația Transport- Transportatorilor, dar și către ETF, deci Federația Lucrătorilor, aș vrea să știu, sunteți implicați într-un dialog social între angajatori și angajați și puteți veni cu o propunere concretă ca text de compromis, astfel încât să um, avem o propunere de soluție care să fie sprijinită de ambele organizații, care să ne permită să luăm o decizie înainte de uh, finalul mandatului. Și fac apel și la colegii mei, pentru că am auzit mai multe declarații și mai puține întrebări. Cred că este o audiere, deci vă rog, folosiți timpul pe care îl avem la dispoziție să pe care le avem la dispoziție în comisii să faceți declarații politice și la audiere vă rog să ascultați și să puneți întrebări. Mulțumesc. Merci, monsieur. Mulțumim, domnule Van Miltenberg. Mă întorc către experții noștri. Aveți cuvântul pentru două minute pentru a răspunde la întrebări. Știu, este foarte puțin, dar poate la unele întrebări ne veți putea răspunde și în uh, scris. Bun, întrebările. Listă neagră, uh, cabotajul, toată lumea este de acord, uh, salariu egal pentru muncă egală, timpii de odihnă, domnul Ertug, hotel sau cabină bine echipată. Puteți să ne spuneți din punctul nostru de vedere diferențele între țările din est și cele din vest. Cresc sau scad? Domnul Riche a întrebat asta. Deci, iată, o serie întreagă de întrebări foarte bune. Și începem cu doamna Van der Pelt. Două minute. Mulțumesc. În ceea ce privește lista companiilor fantomă sau cutii poștală. Companiile trebuie să fie inocente până la proba contrarie, deci un judecător trebuie să ia decizia. Mai ales că nu există o definiție a dumpingului social, deci uh, cum decide un judecător? Dacă ne întrebați numai pe noi cinci, veți vedea că definiția este diferită. Deci ar fi foarte complicat uh, să găsim o definiție comună. În ceea ce privește parcările, este un model uh, de afaceri care nu există încă. Este clar că există lipsuri și, bineînțeles, uh, este greu să impui o astfel de obligație pe termen scurt. În ceea ce privește lipsa șoferilor, ați întrebat de ce există această lipsă. Cred că există o explicație foarte simplă. Demografia Sunt mai puțin tineri care pot face această muncă. Iar apoi când vorbim despre dialogul uh, social, noi la UETR suntem interesați să, facem, să participăm la un dialog uh, social, am vrea să încercăm să uh, venim cu un compromis împreună cu colegii Uh, de la sindicate, o definiție care să ne convină tuturor, însă există diferențele între companiile din Est, din Vest, din Nord și din Sud, când vorbim despre un salariu egal pentru aceeași muncă, nu putem să uităm uh, cauza principală a problemei și anume diferența costurilor pentru forța de muncă. Chiar la același salariu, costul uh, pe muncitor pentru întreprinderi va fi diferit în funcție de țara în care și-au sediul aceste întrebări. Aceste întreprinderi, mă scuzați. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Pario, două minute. Agenția Europeană. Suntem pentru și uh, am spus asta deja de ani de zile. Am stabilit deja și o serie de criterii principale deci, un element important. În al doilea rând, contradicțiile în respectarea uh, legislației. Noi vrem să respectăm legislația. Ce spune uh, regulamentul Roma 1? Dreptul muncii aplicabil pe un teritoriu este dreptul muncii uh, care se aplică acolo unde lucrez în mod obișnuit. Există o sentință a Curții Europene de Justiție în acest sens. Vrem să se aplice dreptul, nimic altceva doar ceea ce există deja. Apoi, coordonarea pentru cabotaj. Cea mai mare federație patronală din Italia, Anita, a scris într-un document că cu o singură operațiune de cabotaj uh, aveau tot um, um, sau au avut suficient pentru digitalizare uh, și coordonare. Și uh, coordonare. Apoi, timpul de odihnă în cabină. Nu. Uh, se poate face mai bine, cu o mai bună planificare. Diferențele salariale între Est și Vest cresc, este un studiu publicat de CES de curând, nu se plătește suficient, tocmai de aceea nu avem uh, destui șoferi, este unul dintre motivele principale și aș putea să spun și când plă- se plă- se, sunt plătiți, pentru că uneori nu se întâmplă. Apoi, dialogul social, lucrăm la asta, am, avem o reuniune mare pregătită pe 27 octombrie și vom încerca să facem în așa fel încât partenerii sociale europeni să poată veni cu o contribuție la dezbaterea europeană. Noi, din partea noastră, o facem și vom continua să o facem. Și ceea ce trebuie cu orice preț uh, să se facă în continuare este să uh, ne uităm și la transportul transfrontalier, evident, dific marea dificultate este controlul și coordonarea între diferitele state membre. Deocamdată nu există la nivel european nimic. Mulțumesc, domnul Vronski. Două minute acum, vă rog. Mulțumesc. Noi am fi pentru publicarea firmelor fantome, pentru că s-ar putea ca să existe 300-500 astfel de întreprinderi, dar noi am schimbat legislația pentru mii și mii de întreprinderi. Apoi, bineînțeles, țările periferice sunt importante, competitivitatea este importantă și, uh, bineînțeles, competitivitatea este cât se poate de direct proporționată, proporțională cu, um, cu prețul. Um, când lucram uh, uh în guvern, am încercat să și aplicăm asta, însă când era vorba de aplicarea legislației și cu, când era vorba de tahograf, uh, um, creativitatea pentru a înșela acest tahograf uh, s-a dovedit uh, foarte mare. S-ar putea întâmpla acest lucru și cu cele digitale. Excluderea detașării. Dacă nu schimbăm modul de calcul, 15 zile. Dacă suntem de părere că un minut uh, înseamnă o zi, s-ar putea calcula numai 10 zile. Dialogul social. Noi uh, suntem într-un dialog social cu sindicate, cu sindicatul Sol, uh, Solidaritatea uh, din Polonia și am uh, aplicat anumite inițiative în Polonia. Am invitat de câteva ori și ETF însă nu am reușit să cădem de acord asupra calendarului. Asta am, din asta noi am înțeles că de fapt nu vreau să se întâlnească cu noi. Nu asta trebuie să fie dialogul social. În ceea ce privește serviciile, ele sunt aceleași pe care le uh, prestăm noi sau alții. Vă mulțumesc. Domnul Engelhardt. Da, o listă neagră cu companiile fantome, da. Agenție, da. Ce este dumpingul social? 40.000 de euro diferență salarială. Cred că vorbește de la sine, nu trebuie să spun mai mult. De ce nu se reușește Bun, dacă uh, doriți, uh, o să le fac în afara celor două minute care mi-au fost uh, alocate. 45 uh, de ore. De ce nu uh, reușesc să-i trimit acasă? Dar nu face parte din uh, modul de afaceri. Modelul de afaceri este să-i trimiți pe oameni șase luni pe șosea ca să poată uh, lucra cât mai ieftin. Tocmai de aceea nu sunt folosite parcările, pentru că nu corespunde cu modelul de business al întreprinderilor. Ceea ce spune domnul Lundgren este corect, așa am văzut eu lucrurile. Pe lângă salariu trebuie să fie potrivite și condițiile de viață, planificarea, deci viața privată și profesională și așa mai departe. Domnule Ertug, am prezentat uh, soluții și cu cea mai mare plăcere vi le trimitem ca să vedeți exact poziția noastră pe fiecare pachet. Est și vest sunt în dialog, Bineînțeles că există unele diferențe și mai ales în ce privește interesele, dar din ce în ce mai des văd că în Est întreprinderile au aceleași probleme pe care le aveam noi acum 5-6 ani. Lipsa șoferilor, am mai spus deja, ă, salariile, condițiile de lucru și viața privată și cea profesională propuneri de a colabora cu ETF. Noi cooperăm uh, strâns cu, cu Verdi, deci cei, uh, Federația la nivel național, cooperăm cu, cu plăcere și la nivel european pentru a ajunge la um, o contribuție comună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rodriguez Medal, două minute. Es muy brevemente eh, sobre las cuestiones que planteaban de coordinación europea para solucionar lo, los temas. Mulțumesc foarte mult în legătură cu întrebarea legată de coordonare. Da, într-adevăr, aveți dreptate, eu întotdeauna uh, sunt pentru cooperare cred că, într-adevăr, fără a legifera, cred că putem uh, rezolva o serie de probleme. Există infracțiuni, note, uh, schimburi de informații, comunicări, notificări. Uh, toate aceste măsuri nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar ar putea să fie foarte utile. Mă gândesc mai ales la comunicarea între statele membre pentru a ne asigura, a ne asigura că legislația europeană este bine interpretată. În ceea ce privește înființarea unei uh, agenții, doar cei care decid uh, la nivel financiar în Europeană pot să ia o decizie definitivă. Deci eu uh, îi las pe ei să ia decizii finale. O altă observație adesea se uită situația țărilor care se află la periferia Uniunii Europene mai ales uh, când uh, sunt prestate uh, servicii de către angajați din aceste țări în alte state membre. Dar să nu uităm că nu toate țările sunt pe picior de egalitate în ceea ce privește prestarea de servicii. Mulțumim! Aș dori acum să dau cuvântul colegei, copreședintei mele, pentru a trage concluziile din partea Comisiei de Ocupare și apoi o să uh, reiau din nou cuvântul pentru a trage concluziile. Vă rog. Mulțumesc! Am avut uh, o dezbatere foarte interesantă. Până la urmă, subiectul adevărat al acestei uh, dezbatere a fost decența și cooperarea sau să uh, luptăm pentru uh, obiective mai puțin ambițioase sau, din contră, să vizităm uh, eficacitatea și să vi, uh, vizăm uh, un nivel cât mai ridicat de ambiții, pentru că nu ne uh, concurăm doar noi, între noi, în Europeană, ci intrăm în concurență cu restul lumii și putem avea o concurență durabilă doar dacă oamenii simt și consideră că sunt tratați pe picior de egalitate și nu că sunt uh, utilizați. Um, și din acest punct de vedere, cred că am avut o dezbatere foarte interesantă, foarte rotnică. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru participarea la uh, audierea comisiilor noastre mixte. Uh, vom trece în curând la voturi, deci vom pune în capăt audierii, dar aș dori încă o dată să vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat experiența dumneavoastră, ne-ați furnizat uh, piste de reflexie pe acest subiect atât de important. Mulțumesc! Mulțumim! Doamnă președinte, aș dori și eu să adaug câteva concluzii în numele Comisiei de Transporturi. aș dori să conchid. Deci dacă doriți să aveți conversații, vă rog să le duceți în afara sălii de dezbatere. Această dezbatere este mult prea importantă ca să o, o tratăm în mod expeditiv. Avem un prim uh, schimb de vederi care reprezintă o contribuție foarte importantă pentru acest pachet uh, mobilitate. Ați văzut, uh, ați constatat numărul de texte legislative care urmează să fie tratate împreună în același timp. Parlamentul își dorește și să soluționeze problemele, pentru că chiar dacă Comisia a făcut eforturi în ce privește pachetul mobilitate, noi dorim uh, realizări, victorii. Și deci trebuie să rezolvăm uh, problema, mai ales uh, problema socială, uh, chestiunile sociale și apoi, a spus și colega, Uh, faptul că constatăm că există tot mai multe abuzuri. Uh, câteodată ne-ați, uh, ne ați luat cuvântul pentru a ne explica cum trăiesc acești lucrători în condiții indecente, inacceptabile în Europa. Însă, și aici încep să fac sinteza, ne dorim cu toții să punem capăt acestei, acestor societăți paravan sau fantomă, dar ce ne dorim și mai mult este să consolidăm controlurile controlele. Deci cu toții ne dorim și aici știu că și Comisia Europeană ne dorim uh, împreună cu toții același lucru, deci salariu egal uh, pentru muncă egală și apoi uh, ne dorim să nu ne mai întoarcem privirea, pentru că dacă ne întoarcem privirea pe această temă, atunci deschidem porțile demagogilor care nu-și doresc decât să distrugă proiectul european. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru participarea numeroasă. Pe curând la Comisia de Transporturi. Mulțumesc și pe curând! Uh, Dragi colegi, vă rog să vă pregătiți pentru voturi. Vă rog să verificați dacă aveți cartela de vot.